glaube, wir können beginnen. Cred că putem să începem. Aș dori să vă amintesc doar că la etajul 3 uh, este un caiet de condoleanțe uh, pentru victimele atacului asupra avionului uh, Malaysian Airlines. Deci dacă doriți, până mâine acest caiet de condoleanțe vă stă la dispoziție. Dați-mi voie să-i urez bun venit uh, domnului comisar pentru transport și vicepreședinte al comisiei, uh, domnul Calas. Aveți cuvântul, domnule Calas. Mulțumesc foarte mult și bună ziua, onorați membri și colaboratori ai noi comisii TRAN din Parlamentul European. Bineînțeles, uh, vreau să-mi exprim uh, profundul șoc pe care l-am uh, resimțit uh, în urma accidentului aviatic din Ucraina. Înainte de a începe de a discuta despre procedurile regulate, trebuie să spunem că este un eveniment care a umbrit activitatea noastră. A fost un eveniment șocant și ne-am exprimat profundele condoleanțe față de familiile victimelor. Uh, sperăm că um, uh, ancheta internațională va arunca lumină asupra cauzelor și responsabililor. Dar ce este mai important? Uh, bineînțeles, un astfel de accident este întotdeauna șocant, dar urmările lui sunt traumatizante S-a spus în legătură cu acest caz că nu a existat niciodată o reacție similară, un mod de abordare similar uh, la locul accidentului. Um, s-au încălcat nenumărate reguli um, cu privire la siguranță. Trebuie, respectată, trebuie respectate um, reguli ce țin de demnitatea victimelor și așa mai departe, reguli care au fost încălcate în cazul prezent dar uh, putem discuta mai departe, despre, uh, mai târziu despre detalii legate de incidentul din Ucraina. În prezent și ministrii de externe discută despre acest caz și despre consecințele politice. Dar să mă întorc la activitatea noastră obișnuită, vreau să îl felicit pe Michael Kramer pentru numirea sa în uh, funcția de președinte al Comisiei TRAN. Vreau să vă felicit pe voi toți pentru faptul că ați ales uh, Comisia TRAN. Văd în sală astăzi uh, foarte mulți membri ai Parlamentului European experimentați, familiarizați cu chestiunile ce țin de transport și de asemenea văd uh, membrii noi în sală. Deci, va fi, bineînțeles, o perioadă plină de provocări. Este o comisie, una dintre comisiile cele mai active și trebuie spus că este și una dintre cele mai importante comisii ale Parlamentului. Bineînțeles că pot exista viziuni diferite, dar uh, Comisia uh, TRAN uh, a contribuit esențial la politicile europene. Transportul este un domeniu foarte important care afectează viețile cetățenilor, cetățenilor, dar și al întreprinderilor. Mai mult de un milion de întreprinderi sunt active uh, în acest domeniu. 11 milioane de lucrători activează în acest domeniu. Iar ei reprezintă 5% din PIB-ul uh, Uniunii Europene. În ceea ce privește transporturile, uh, avem în activități uh, de care se ocupă întreprinderi uh, în diferite ramuri. Transportul este de asemenea o industrie în sine importantă. Uniunea Europeană are o poziție foarte puternică în zona de manufacturare, aproape 50% din uh, comerțul cu echipamente uh, um, reprezintă uh, reprezintă această ramură. Uh, sunt foarte multe provocări uh, în acest domeniu care necesită acțiuni la nivelul Uniunii Europene. Haideți să menționăm câteva dintre ele. În primul rând, eh, transportul calitativ eh, este foarte eh, important în întreaga Uniune Europene, dar acolo avem de-a face cu probleme legate de economiile care se fac. S-au redus investițiile din 2005 Uh, până în 2011. Uh, în ceea ce privește calitatea infrastructurii, Uniunea Europeană um, estimează că apar uh, costuri legate de congestionarea traficului care reprezintă 1% din PIB-ul Uniunii Europene. Um, serviciile de transport um, au dus la uh, creșterea costurilor cu 9% în uh, uh, legat de traficul rutier, avem un obiectiv de a reduce cu numărul de victime din traficul rutier cu 50% până în 2020. Obiectivul nostru este o reducere treptată în următorii ani. De asemenea, vrem să reducem și uh, um, victimele vătamate în traficul rutier. Ne propunem uh, servicii de calitate în transport la prețuri reduse. De asemenea, uh, chestiuni tehnice uh, ce țin de bariere administrative care trebuie eliminate. Uh, pentru că ele înseamnă ineficiență și costuri crescute pentru utilizatorii acestor servicii. Există pierderi semnificative cauzate de probleme ce țin de interoperabilitate și um, o implementare lentă a sistemelor inteligente de mobilitate. Între 2008 și 2011 am uh, avut uh, probleme uh, legate de uh, reducerea prea lentă a emisiilor de gaze cu efect de seră. Transportul are un impact important asupra evoluției schimbărilor climatice. Stimate domnule președinte, stimați membri este prea devreme să trag concluzii cu privire la activitatea Comisiei. Bineînțeles că următorul comisar pentru transport va urmări activitatea uh, în următorii cinci ani. Vreau să vorbesc astăzi despre măsurile propuse um, despre care uh, Comisia dumneavoastră va discuta. Sunt numai puțin de 15 de dosare uh, despre care va trebui să discutați. Sunt, uh, în, uh, sunt foarte apropiate de subiectele atinse de ministrul italian în prima parte a zilei. În primul rând este esențial pentru a face sistemul feroviar european mai eficient, mai competitiv, și mai solid din punct de vedere financiar, deci este indispensabil să implementăm cel al patrulea pachet feroviar. Apoi, um, examinând acel pilon ce ține de piață, este important um, să aruncăm în privirea guvernanței uh, și a deschiderii față de serviciile pentru pasageri. Uh, de asemenea, președinția italiană și-a arătat disponibilitatea față de începerea negocierilor uh, privind pilonul tehnic cu Parlamentul. Și salut acest lucru. Este important să facem progrese în ambele uh, domenii. Prima prioritate este să facem camioanele mai curate și mai sigure. De aceea Comisia a propus um, o nouă o amendare a directivei cu privire la greutatea permisă și uh, dimensiunile camioanelor. Apoi, uh, în urma acordului politic din 2000, din iunie, Comisia așteaptă cu nerăbdare negocierile instituționale din toamnă cu privire la o adoptare rapidă a acestei uh, directive. Vineri s-a adoptat o propunere de lege cu privire la urmărirea transfrontalieră a infracțiunilor rutiere. Deci nu este vorba doar de o sancționare a celor contravenții, ci și de o uh, descurajare a infractorilor și de o încurajare a uh, comportamentului responsabil în trafic. Apoi, uh, vor rămâne mai multe regulamente în uh, vigoare um, care privesc siguranța rutieră. Eu îndemn Parlamentul și Consiliul să uh, se ocupe de anularea anumitor uh, prevederi um, corespunzătoare. Apoi, cea de-a treia prioritate se referă la serviciile portoare Uh, care sunt foarte importante în uh, asigurarea unei transparențe financiare. Este important să se ofere uh, astfel de porturi în noua rețea europeană. Până în octombrie sperăm ca Consiliul să încheie un acord politic. Vreau să subliniez că adoptarea regulamentului privind porturile este esențial esențială pentru un control al uh, reglementărilor viitoare, mai ales în ceea ce privește regulile concurențiale. Următoarea prioritate este reforma sectorului aviatic, mai ales având în vedere că se prevede o creștere a traficului de 50% în, următoare, în următorii 20 de ani pentru a reduce um, blocajele de capacitate, pentru a îmbunătăți uh, siguranța și așa mai departe, Comisia a propus uh, pachetul Cerul Unic European 2+. Plus. Uh, sunt recunoscător președinției italiene pentru că a început munca pe acest dosar în Consiliu. Însă sunt convins că putem obține un progres substan substanțial numai dacă depunem presiune asupra statelor membre. A cincea prioritate este îmbunătățirea mobilității urbane. Pentru 2013 în 2013 s-a prezentat un pachet de mobilitate urbană uh, de către Comisie, care arată cum uh, Comisia intenționează să pună în aplicare o serie întreagă de recomandări. Cred că Parlamentul poate juca un rol esențial uh, în acest sens. Nu în ultimul timp, uh, Dați-mi voie să uh, mă refer la implementarea coridoarelor Tente, o decizie pe care eu o consider una dintre cele mai mari realizări din ultimii 5 ani. 26 de miliarde de euro sunt alocați pentru 2014-2030 uh, pentru uh, investiții în infrastructură. Acești, acești bani vor finaliza nouă coridoare de transport majore, Asta înseamnă 15.000 de kilometri de cale ferată care vor fi uh, refăcute pentru a fi trenuri de mare viteză, 38 de aeroporturi cheie care vor um, uh, fi conectate cu uh, cale ferată înspre marile orașe uh, și așa mai departe. Legislația a fost adoptată, însă acum trebuie să se pună în aplicare Uh, prevederile pentru, punerea în, pentru gestiunea în practică a acestor coridoare. Domnule președinte, ultimii ani au fost un succes în politica de transport în general. Percepția s-a schimbat de la transportul văzut ca o problemă, o sursă de accidente, surse de emisii și de blocaje. Transportul a devenit o coloană vertebrală a economiei care stimulează creștere și locuri de muncă. Europa și-a menținut uh, standardele ridicate de siguranță și securitate în transport și în același timp uh, politicile au uh, evoluat și am intrat în noi domenii precum combustibile alternativ, rolul tehnologiei în transport și așa mai departe. Am făcut acest lucru împreună și nu pot decât să mulțumesc Comisiei TRAN pentru munca pe care am dus-o împreună Uh, și sper că veți face la fel și în viitor. Aveți în fața dumneavoastră multă muncă și multe provocări și nu pot decât să subliniez că Comisia vă stă la dispoziție pentru o colaborare deschisă, constructivă și transparentă și cu siguranță vă vom oferi uh, toate informațiile de care aveți nevoie pentru munca dumneavoastră. Vă mulțumesc! Ja, wir bedanken uns natürlich auch für den Vortrag und vor allen Dingen, glaube ich, Vă mulțumim foarte mult! și vă mulțumim și pentru complimentele pe care ni le-ați adresat pentru munca din ultimul mandat și sperăm că și la finalul acestui mandat uh, vom uh, putea să primim aceleași, uh, aceleași complimente. Bineînțeles, suntem dispuși să vă susținem în mod constructiv pentru munca viitoare. Am să dau acum cuvântul coordonatorilor care vor avea trei minute la dispoziție. Domnul Van de Camp întâi. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. S-ar părea să sună ciudat, dar uh, îi urez bun venit uh, domnului comisar, chiar dacă este în post de o vreme. Nici eu uh, nu pot să ignor dezastrul din Ucraina. Dacă lucrurile merg bine, Uh, corpurile vor ajunge în țările de jos mâine dimineață, am înțeles. Și apoi vom trece la următoarea etapă să vedem cum s-a putut întâmpla așa ceva. Și aș dori să îl întreb pe domnul comisar dacă există inițiative din partea comisiei uh, de a face o oarecare anchetă, de a face anumite cercetări Colegul de la SND în această dimineață a pus o întrebare referitoare la Eurocontrol și implicarea lor. Aș vrea să știu care va fi rolul dumneavoastră, domnule comisar, în, uh, într-o, oare, într-o posibilă anchetă din următoarele săptămâni. În această dimineață, domnule comisar, am avut alături de noi pe ministrul italian, care, era, care este foarte entuziast uh, și care dorește să, adopte, să abordeze trei um, mari domenii, inclusiv al patrulea uh, pachet feroviar. Întrebarea mea către dumneavoastră, domnule comisar, este cum îl veți ajuta? Pentru că, dacă am înțeles corect, dumneavoastră veți uh, continua să fiți uh, comisar până în 30 octombrie. Noul comisar își va prelua postul pe 1 noiembrie, ceea ce înseamnă că dumneavoastră veți lucra cu uh, președinția italiană pe majoritatea președinției, ceea ce înseamnă că veți avea mult de lucru. Vă mulțumesc uh, pentru ceea ce ați spus referitor la siguranța rutieră. Sunt de acord cu dumneavoastră, de multe ori este subestimată. O întrebare specifică referitoare la transportul aerian și Gibraltarul și tensiunea între Regatul Unit și Spania dezbaterile din Consiliu au loc pe acest subiect și mă întreb dacă veți putea să rezolvați uh, acest uh, punct în următoarele luni și ce măsuri intenționați să luați. S-a mai vorbit în această dimineață uh, și despre dumpingul social în, în ceea ce îi privește pe șoferii de camion, subiect important în campanie electorală. Ne-ar interesa să știm dacă veți lua măsuri în acest sens. Nu în ultimul rând, transportul urban, ministrul italian a vorbit și despre acest subiect. Știm cu toții că orașele sunt centre de creștere economică, dar noi trebuie să le oferim logistica. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează Ismail Artuc. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În primul rând, vă mulțumesc pentru imaginea oferită a ultimilor ani. Este clar că cu legislația TNT am deschis ușa uh, chiar și pentru măsuri uh, pentru 2030-2050. Munca direcției noastre generale a contribuit la asta. De asemenea, a fost important uh, acest al patrulea pachet feroviar. Eu cred că a fost decisiv faptul că ați făcut această propunere și este necesar pentru a um, trece peste obstacolele pe care le avem acum cu omologarea și certificarea. Dacă îmi permiteți, domnule comisar, știu că veți fi în post numai până în noiembrie și nu știm cine vă va lua locul, însă cred că direcția dumneavoastră generală ar trebui să fie pregătită pentru următoarele subiecte pe care le voi schița și am să vă rog să Um, le abordați. În primul rând, așa numitul work package um, este un domeniu important și trebuie să facem progrese. Nu doresc decât să vă rog acum, pentru că în trecut am făcut asta și la aeroporturi, um, există o contradicție între DigiMove și DigiCompetiție. Competiție digiconcurență. Când este vorba de uh, directivele privind ajutorul de stat, uh, ele sunt interpretate în mod diferit și au fost interpretate în mod diferit în trecut în alte direcții generale față de uh, a dumneavoastră. Și când vizăm acest pachet, cred că trebuie să încercăm să punem în legătură aceste mecanisme ca să nu avem o, un act normativ progresist Uh, și apoi uh, ce, un alt, o altă direcție generală să ne pună bețe în roate pentru că este relevant pentru ajutorul de stat. M-ar interesa în ce măsură direcția noastră generală vede ca o prioritate cabotajul. Cum continuăm aici? Am înțeles că, că se prevede o nouă tendință de liberalizare în uh, direcția dumneavoastră generală și ne-ar interesa uh, ce aveți de spus despre asta, ce se întâmplă cu standardele de lucru în domeniul uh, transportului. Știm că standardele au fost uh, scăzute, știm că șoferii de camion acum s-au organizat la, nivel întreg, la nivelul întregii europene, întregii Europe, nu numai în Germania și în țările de jos. Și încă ceva, Uh, cum continuăm cu așa numitul Vision Zero, uh, securitatea rutieră și în plus care sunt obiectivele privitoare la cărți albe pentru următorii ani. Vă mulțumesc, Robert Zile, acum. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar, pentru uh, prezență uh, și pentru faptul că sunteți alături de această nouă uh, comisie. În ceea ce privește acest accident uh, din 11 iulie, am discutat și cu domnul ministru și nu am primit niciun răspuns. Um, v-ați referit, în schimb, la acest uh, accident uh, la începutul discursului dumneavoastră. Ce părere aveți despre faptul că președintele țării uh, uh, influențează lucrurile și că aruncă vina pe o altă țară vecină, poate că este necesar ca Uniunea Europeană să înceapă să discute acest lucru la nivel internațional și să schimbe sistemul. Eu sper că nu se va întâmpla niciodată, dar dacă se mai întâmplă, atunci uh, nimeni nu este responsabil. Cine se ocupă de uh, ancheta internațională? Este o nouă situație și poate că ar trebui să uh, veniți cu o inițiativă în acest domeniu. În ceea ce privește pachetul feroviar, din câte am înțeles, dacă am înțeles bine și vă rog să mă corectați dacă greșesc, Președinția italiană dorește să continue cu acest pachet ca un pachet, în același timp, însă, după uh, Consiliul uh, din toamnă, vor dori să continue cu pilonul tehnic. Poate am înțeles greșit, dar vă rog să mă corectați. Cum uh, vedeți uh, situația? Mai ales că aproximativ în același timp va veni și noul comisar. Am înțeles în ceea ce privește dumpingul social că multe state membre au probleme cu asta. Uh, eu am o problemă cu această formulare, pentru că dacă vorbim despre dumping, înseamnă că undeva nu se acoperă costurile și că cineva trebuie să acopere costul social. Cine plătește acest cost social? Inclus În domeniul cabotajului, în domeniul tra uh, uh, traficului rutier, cum vedeți lucrurile? Trecem înspre o piață internă sau ați prefera să păstrăm uh, piețe separate? Înțeleg că este un subiect politic, dar trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Este vorba de dumping sau de altceva? Danke. Dann wäre jetzt Gesine Meissner dran. Mulțumesc, Gesine Meissner. Auch von mir aus vielen Dank für die Präsentation. Mulțumesc, Simcalas, mulțumesc și eu pentru prezentare. Mă bucur că ați venit la noi în calitate de comisar. Uh, este clar că noi la comisia aceasta știm cât de importantă este politica de transport. Cred că o piață internă fără uh, transport nu poate fi uh, uh posibilă și politica de transport nu este completă în niciun caz și nici piața internă fără ea. E chiar mai frumos decât această hartă a coridoarelor TNT este ca, harta metro, pentru că acolo cred că arătați clar că Europa e o piață internă și uh, cum uh, trebuie să existe un plan unic pentru această Europa. Mulțumesc uh, pentru tot ce ați spus, mă bucur și că vom avea mai multe fonduri pentru acest sector care este important, pentru că piața unică nu este încă gata, e clar. Sigur că ne dorim uh, tot mai puține morți provocate de accidentele rutiere, este groaznic ce se întâmplă, e un subiect pe care aproape nu putem influența și vedem ce s-a întâmplat și cu acest accident acum, uh, acest accident aviatic, este pur și simplu teribil că nu avem niciun control Cred că trebuie să ne gândim în orice caz la ce să propunem ca să adoptăm reglementări care să fie apoi uh, fezabile pentru întreprinderile din sector. Și uh, foarte concret câteva întrebări. În primul rând, în legătură cu cerul unic european, Single European Sky, nu uh, cred că statele membre au făcut destul și ce părere aveți dumneavoastră ca comisar? Ce se va întâmpla cu cerul unic european? Ne dorim cu toții o soluție, e clar, dar dumneavoastră, personal, care credeți că sunt aici posibilitățile de negociere pentru deblocajele necesare? În legătură cu TNT și SESAR, mă întreb ce se va întâmpla cu obligațiunile de proiect. Mi se pare important să avem noi posibilități de finanțare. Este clar că avem nevoie de o... Ar fi bine să avem o fază pilot, că ne dorim cu toții acest lucru. Și o ultima întrebare, combustibile alternativi. Aici, din păcate, avem um, uh, rezultate ale trilogului mai puțin ambițioase decât ne-am fi dorit noi. Obiectivele sunt mult în urma a ceea ce ar fi posibil. Uh, de exemplu, gazul lichid se folosește în multe terminale, dar se folosește deja într-o măsură mult mai mare decât au stabilit statele membre că ar fi necesar. Ce părere aveți și credeți și dumneavoastră ca și mine că e foarte important combustibilul alternativ pentru piața de transport europeană? Mulțumesc! Maria Killan și sper că v-am pronunțat corect numele. Comisarii. Kallas, chitoxia ensinnäkin. Mulțumesc, domnule comisar Calas. Mulțumesc foarte mult pentru acest uh, raport uh, foarte bine documentat. Mă interesează foarte mult uh, telecomunicațiile inteligente în Europa. Și la grupul meu se vorbește foarte mult despre viitorul Europei, despre creșterea în Europa, despre noile locuri de muncă, despre Uh, punerea în comună a excelenței și a expertizei europene. Fiecare dintre noi știe că pe lumea aceasta nu vom putea să uh, reparăm toate problemele numai construind noi drumuri, noi uh, șine ferate și noi aeropor aeroporturi. Însă, e clar că rețelele existente trebuie să fie dezvoltate într-un mod inteligent și rezonabil folosind tehnologia pe care o avem astăzi la dispoziție. Aș vrea să mai adaug și o chestiune de securitate și de transport. În ce măsură putem pune la dispoziția fiecărui cetățean aceste tehnologii care pot salva vieți omenești? Cheltuim miliarde de euro pentru a vindeca victimele accidentelor rutiere. Unele persoane rămân cu handicap, altele își pierd capacitatea de muncă din cauza unor uh, accidente și deci telecomunicațiile inteligente nu pot să fie trecute cu vederea în sectorul transporturilor. A doua întrebare se referă la combustibilul alternativ. În ce mod credeți că vom putea în următorii ani uh, va reuși Europa să fie un uh, vârf pe această scenă în lume. Europa ar putea să preia un rol de frunte în ceea ce privește combustibilii alternativi în toate sectoarele de transport. Mulțumesc! Mulțumesc, Karima Deli! Mulțumesc, domnule președinte! Bună ziua, domnule Calas! Nu vă cunosc, nici dumneavoastră pe mine, dar citesc foarte mult ce spuneți în presă. Și prima mea întrebare e foarte simplă. Care este bilanțul dumneavoastră? După părerea dumneavoastră, avem succese și avem realmente și eșecuri? A doua întrebare este cum ați lucrat în ultimii cinci ani? Pentru că spuneți și pe bună dreptate că transportul e un sector foarte, foarte important. O spuneți chiar dumneavoastră, dar împreună cu ceilalți comisari, cum ați lucrat? Mă gândesc mai ales la comisarul pe afaceri sociale. S-a vorbit aici de dumping social. Uh, și v-aș da doar un exemplu, directiva lucrătorilor detașați. Astăzi ea acoperă doar uh, uh, locuințele, doar sectorul locuințelor, deși se știe că și sectorul transportului face obiectul dumpingului. De ce dumpingul în transport nu face parte din această directivă? Apoi știm că foarte mulți lucrători nu au acces la mobilitate. De ce nu se face nimic? Un alt exemplu, ați lucrat cu Comisarul pentru Mediu. Cum se face că suntem în 2014 și că sectorul aer, uh, ă, transportului aerian nu intră la obiectivele climatice, acum că mai avem foarte puțin până la următorul summit uh, pe mediu. Ați vorbit despre recomandări urbane. Orașele se dezvoltă, transportul joacă un rol foarte mare în orașe. Ce mai așteptăm? Încă ceva, s-a vorbit despre al patrulea pachet feroviar. Și aș vrea să știu ce înseamnă pentru dumneavoastră, și citesc ce ați spus într-un interviu, că în Europa, dacă dorim concurență în profitul consumatorilor, trebuie să se creeze o separare între gestionarii de infrastructură și operatorii de transport. Pentru mine, un adevărat zid chinezesc. Și schema propusă în uh, reforma feroviară europeană este mult slăbită de Parlamentul European. Sperăm ca statele membre să rectifice această problemă. Domnule comisar, care e rolul unui comisar european, după părerea dumneavoastră? Nu cumva să lucreze în bună cooperare cu Parlamentul? Nu cumva să faceți în așa fel că părerea cetățenilor pe care noi o reprezentăm să fie transmisă mai departe în Consiliu de dumneavoastră? Mulțumesc! Peter Lundgren Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Calas, pentru această prezentare. Am uh, câteva întrebări pentru dumneavoastră în legătură cu pachetul feroviar. Eu sunt uh, suedez și în uh, Suedia am pus deja în practică o mare parte din prevederile acestui pachet feroviar și în Suedia nu funcționează. Foarte multe întreprinderi private au decis să câștige cât mai mult cu investiții minime, ceea ce face ca astăzi infrastructurile feroviare să fie foarte proaste. Se utilizează în continuare căi ferate vechi și nu se fac investiții pentru modernizarea sistemului feroviar. Apoi, acest sistem va fi extins la restul Europei și mi se pare uh, deplorabil. Un al doilea punct care uh, mă interesează este dumpingul social. În Suedia, ca în multe alte state, am fost foarte grav afectați de faptul că multe întreprinderi exploatează legislația și asta cu efecte negative asupra întreprinderilor serioase. Astăzi, în Suedia, se pot cumpăra transporturi cu mai puțin de 5 euro pe milă ceea ce uh, contravine intereselor economice, contravine și ocupării în țara noastră. Astăzi ar trebui ca costul transportului să fie de 12 euro pe milă, pentru ca sistemul să fie cu adevărat rentabil. Dar astăzi nu reușim să fim competitivi în fața acestor actori care uh, vin și oferă prețuri de numai 5 euro pe milă. Apoi, unele persoane utilizează permise de conducere false. E foarte ușor să-ți faci rost de pe internet de un asemenea permis fals și astfel conducători auto pot merge peste tot, fără să aibă de fapt permis. Ce aveți de gând să faceți? Vă gândiți la un fel de registru internațional pentru ca controlele să se facă mai bine? Mulțumesc! Mulțumesc! Mai avem trei persoane pe lista de vorbitori. Doamna Foster, doamna Anderson și cu mine. Aș zice să ascultăm toate trei întrebările, câte două minute fiecare, după care vă dăm cuvântul domnului comisar. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule comisar Calas. Am spus domnul Nilsson. Am spus, nu am spus fost, am spus Nils. Tack så mycket, herr ordförande. Domnul Nilsson, mulțumesc. Domnule președinte, da, eu sunt. Mulțumesc, domnule președinte. Ceilalți coordonatori eh, s-au referit la prioritățile comisiei noastre și ați spus-o și dumneavoastră, suntem o comisie nouă. Și eu sunt un membru nou în Parlamentul European, eu vin din nordul Suediei și pentru mine e foarte important ca nici eh, Comisia, nici Parlamentul și nici guvernul suedez să nu uite cât de importante sunt investițiile în infrastructurile din nordul Europei. Europa nu se termină la capitală. Vă arăt aici harta Europei. O cunoașteți cu siguranță, domnule comisar, și eu uh, am lucrat în regiunea mea ca să ameliorez TEN-urile care ne vizează. Deci, de ce este atât de important? Aș avea două exemple. 85% sau aproape 85% din minereurile care, de care au nevoie uh, întreprinderile siderurgice din uh, Uniunea Europeană vin din nordul Europei. La fel și marile păduri se află tot în nordul Europei. Astăzi, uh, sunt transportate cu camioane care merg cu diesel, cu motorină și acestea transportă minereurile și lemnul din nordul Europei către centrul și sudul Europei. Deci este fundamental să fie ameliorate infrastructurile din nordul Suediei și Finlandei. Mulțumesc acum, doamna Fo Mulțumesc, domnule președinte, doar câteva puncte în legătură cu ce s-a spus. L-am avut aici pe reprezentantul președinției italiene azi dimineață și aș dori să spun din nou un lucru la care uh, ne-am referit și azi dimineață. Ceea ce lumea numește accident aviatic nu este un accident aviatic, este un atac terorist, un act înfăptuit de teroriști și sper să îi vedem pe autori la Haga la un moment dat, dacă vom avea șansa. Aș vrea să profit de bunăvoința dumneavoastră în calitate de comisar și să repet ce am spus și președinției italiene. Mie nu-mi place ca presei să-i se pună căluș, însă mi se pare că uneori presa prezintă rapoarte la limita voyeurismului uneori. Acestea, iar reporterii sunt implicați și ajung în niște zone unde unde au avut loc accidente, de exemplu, ca acesta, și cred că și jurnaliștii ar trebui să ajungă în fața unei instanțe penale, pentru că și ei uh, iau probe de la locul faptei. Trebuie să ne gândim la rudele acestor victime, nici măcar nu am cuvinte să descriu prin ce trec. După părerea mea, acțiunea întreprinsă de state până acum este foarte slabă. Sper că dumneavoastră veți transmite mai departe mesajul acesta. Dar ce voiam să spun acum? Voiam să mă refer la cerul unic european și nu e de mirare, pentru că s-a mai făcut aluzie la el. Știm că la comisie există voință politică și în acest parlament, în toate grupurile și în toate partidele, pentru implementarea cerului unic european. Aș, ați putea să ne prezentați informațiile cele mai actuale? Pentru că statele membre nu par să recunoască că, împreună cu Cesar, această tehnologie de secolul 21 se va vinde în lumea întreagă. E o tehnologie pe care noi am inventat-o, uh, Vom fi competitivi în fața americanilor? E vorba de o situație win-win pe toate fronturile. Deci poate ne spuneți mai multe aici. Sunt mai multe interese în joc și știm și nu este acceptabil acest uh, scandal legat de cerul unic european nu este nici el acceptabil, deci vă rog să ne spuneți câteva lucruri și în încheiere ceva despre Gibraltar. Despre Gibraltar e vorba de un teritoriu suveran britanic și a, atunci când văd că colegii fac comentarii cu privire la un teritoriu suveran britanic, mi se pare inacceptabil. Dacă guvernele naționale au probleme, le pot discuta. Nu este treaba comisiei să încerce să facă tot timpul referire la acest subiect. Cred că deputații trebuie să uh, lase în pace acest subiect. E un subiect care depășește Comisia de Transport și mie nu-mi place deloc când se fac comentarii cu privire la teritorii suverane britanice care sunt britanice. Eu nu comentez teritoriile dumneavoastră, deci vă rog să luați notă. Mulțumesc! Eu am să vă rog să respectați timpul de vorbire, pentru că nu este corect față de ceilalți care respectă timpul. Doamna Anderson. Mulțumesc. Știu că ne dorim cu toții o zonă de transport unică europeană care să fie realmente sustenabilă până în 2015. Dar, domnule comisar, dată fiind experiența dumneavoastră, dat fiind că 95% din transportul european depinde de petrol și de produse derivate din petrol, ce facem realmente la nivel de politică europeană prin tratate și așa mai departe, ca să ne apropiem măcar de acest obiectiv, pentru că mi se pare că suntem foarte departe de acest obiectiv acum. Mulțumesc! Fragen. Die erste ist die Sprache. Am trei întrebări. Prima uh, care se referă la mobilitatea urbană. Am făcut o analiză conform căreia 60% dintre fondurile structurale sunt investite în zona rutieră și doar 20% în zona feroviară. Dar știm că traficul uh, din orașe reprezintă 70% din emisii. Cum uh, vreți uh, să atingeți obiectivele uh, climatice? această situație. Vorbeam despre importanța sistemului feroviar, dar cum stau lucrurile în ceea ce privește competiția? Pentru că acolo sunt situații de, practici neconcurențiale. Pentru că există o taxă de stradă Um, o, ta o taxă care este obligatorie uh, în zona feroviară, dar uh, în ceea ce privește zona rutieră, acolo um, decizia este la nivel de stat uh, membru. Dacă nu schimbăm acest lucru, atunci um, zona feroviară nu va avea un viitor. În al treilea rând, întrebarea pe care am pus-o ministrului italian al transportului, dacă ați avea uh, Uh, ați putea decide în 2 ani să investiți 100 de milioane și să reduceți distanța de la Berlin uh, la Breslau uh, cu 5 ore, de la 5 la 2 ore, sau prin, să aveți 20 de miliarde și să săpați un tunel, un tunel prin Al pentru a uh, lega orașele Torino și Lyon între ele. Ce ați alege? Acum aveți uh, cuvântul. Mulțumesc, uh, stimate domnule președinte, stimați membri. Sunt foarte multe chestiuni menționate. Voi încerca să răspund cât mai precis. Legat de tragicul incident uh, din 11 iulie, bineînțeles, eu personal trebuie să spun că a fost, au fost multe discuții Eh, legate de acest eh, incident șocant și nu putem spune că modul de abordare eh, este unul corect, care merge în direcția corectă. Nu este încă foarte limpede ce s-a întâmplat acolo și ce se întâmplă acolo. Bineînțeles că este o anchetă internațională și regulile sunt foarte clare. Ancheta trebuie uh, dusă la capăt de statul în care uh, s-a întâmplat incidentul, acesta fiind Ucraina. Iar două state au dreptul de a trimite experți acreditați. Se adaugă și Malaezia, pentru că de acolo provenea compania aeriană. De asemenea, sunt state din care provin cele mai multe victime. Bineînțeles, mai există Uh, și discuția legată de experți din țările noastre pe care, le-am, pe care i-am putea trimite să participe la anchetă. Dar uh, este vorba despre securizarea perimetrului. Am văzut imagini teribile cu uh, cadavrele și modul în care au fost uh, tratate aceste cadavre. Toate aceste probleme trebuie rezolvate cumva Um, dar trebuie spus că experții trimiși acolo nu sunt soldați, ei nu sunt obișnuiți să lucreze în astfel de condiții, sub supraveghere sau sub amenințare militară. În orice caz, ce am putea spune acum, uh, investigația uh, cu privire la siguranță ne va oferi răspunsurile cu privire la întrebarea legată de măsurile de luat pe viitor. Bineînțeles uh, că avem de a face cu rachete destul de sofisticate și este o situație destul de excepțională. S-a mai întâmplat în trecut, s-au mai întâmplat fapte similare în trecut, desigur. Dar întrebarea este cum abordăm astfel de situații în zone de război sau zone periculoase. Uh, așa trebuie să gândim într-o primă fază. Organizațiile civile uh, aviatice au zone de responsabilitate și trebuie stabilite anumite reguli cu privire la definirea unor zone de război ce trebuie închise, al căror spațiu aerian trebuie închis. Pe 14 iulie nu s-a închis decât spațiul aerian până la 32.000 de picioare. Și, bineînțeles, că nimeni nu s-a uh, așteptat uh, ca și restul spațiului aerian să fie o zonă periculoasă unde se trage cu rachete. În orice caz, după această întâlnire, voi avea o altă întâlnire cu cei din celula de criză, care discută despre chestiuni ce țin de siguranța aviatică, din aviație. Nu știm încă care sunt uh, probele. Nu avem încă probe clare în acest caz nu știm exact ce s-a întâmplat acolo. Deci lipsesc aceste uh, probe. Experții noștri uh, vor uh, discuta cu cei care sunt prezenți acolo despre subiectele respective și despre ce, ceea ce trebuie făcut. Bineînțeles, se înființează aceste celule de criză. Am făcut și noi acest lucru sunt state membre care participă la aceste celule de criză, dar nu s-a discutat despre prevenirea crizelor. Ce pot spune? Sunt uh, foarte implicat în această discuție pe cât posibil, pentru că nu este o chestiune ce ține de competența Uniunii Europene. Spațiul aerian uh, ține de suveranitatea fiecărui stat în parte și am văzut acest lucru. Ce mai este de spus? Suntem dispuși, suntem deschiși și oferim informații tehnice dacă sunt necesare, deci tot ceea ce ne stă în putere uh, o vom face. Bineînțeles, repet, voi sublinea încă o dată urmările acestui incident tragic. Acest deci, practic, modul de abordare total uh, inacceptabil, prelevarea obiectelor personale de la locul incidentului, modul în care au fost transportate cadavrele, sunt lucruri pe care nu le-am mai uh, întâlnit niciodată. Președinția italiană. Întrebarea la care voi răspunde acum. Am, uh, ne-am întâlnit cu ministrul italian de câteva ori și uh, ei sunt foarte angajați în acest domeniu. Suntem de acord cu ei, vom colabora cu președinția italiană și vom sprijini, vom acorda tot sprijinul necesar și asigurăm de colaborarea noastră. Întrebarea care s-a pus aici, legată de pachetul feroviar și ceea ce putem face, sunt, însă de, deci, multe dintre ne, uh, puterile uh, sunt în mâinile lor noi putem să le oferim expertiză, propuneri, le vom prezenta Parlamentului, Consiliului și uh, procesul de negociere uh, va fi uh, controlat de președinția italiană. Noi sperăm că va fi o președinție bună. Acum, legat de multe de întrebările multor membri legate de cabotaj și social dumping, este un subiect delicat uh, pentru comisia, viitoarea comisie și trebuie să spun că nu avem niciun plan de a propune mare schimbări profunde. Comisia dumneavoastră trebuie să abordeze aceste subiecte. Cabotajul este considerat un soi de rău. Reprezintă însă doar 2% din uh, traficul de mărfuri. Este cumva considerat uh, țapul ispășitor pentru problemele care apar, lacunele din legislație. Însă este o chestiune ce ține de punerea în aplicare a acestor uh, legi și nu cred, de exemplu, încălcarea unor reguli stabilite Uh, aici avem legăt- uh, sunt legături cu tot o alte capitole. Am discutat cu membrii ai Parlamentului European. Comisia este deschisă, este dispusă să se aplece asupra, uh, asupra unor probleme care, sunt, care țin de competența noastră. Să chestiunile ce țin de zona socială sunt, țin de competența statelor membre. Restricțiile legate de cabotaj sunt destul de învechite și sunt temporare, vor fi anulate foarte în curând. Să nu trebuie văzut uh, cabotajul ca sursa tuturor probleme, problemelor. Cu cine colaborați dumneavoastră? A fost o întrebare. Noi vom colabora cu toți colegii noștri și în special când vine vorba despre uh, comisarul pentru chestiuni uh, climatice. Am colaborat uh, cu dânsa în foarte multe dosare, pentru că este un subiect, bineînțeles, important. Am vrut să evităm conflicte profunde comerciale. Deci noi colaborăm, colaborăm foarte des împreună. Apoi o altă întrebare ce ține de porturi. Trebuie discutat acest lucru în Parlamentul European, dar și în Consiliu. Ehm, acel pachet menționat este destul de restrâns. Am așteptat această chestiune ehm, delicată care se referă la modul de funcționare al porturilor. Dar și aici uh, se poate ajunge la un compromis. Acum, în ceea ce privește sprijinul, ajutorul de stat, colaborăm cu autoritățile din uh, zona concurențială, legilor concurențiale, nu avem mereu aceleași viziuni, nu împărtășim aceleași viziuni, dar reușim să găsim uh, un compromis, să ajungem la un compromis rațional. Uh, regulile uh, concurențiale europene sunt, uh, ne, ne sunt un instrument folositor, de exemplu, în zona aviației, când este vorba despre legăturile dintre zonele periferice ale Uniunii. Bineînțeles, siguranța rutieră și alte teme conexe. Propunerea despre care s-a vorbit stabilește parametrii tehnici și sperăm că va fi adoptată cât mai repede. Este un, o lege foarte o legislație foarte importantă. Apoi am încercat cu doamna Meissner, sau doamna Meissner a încercat să găsească un echilibru între diferitele obiective care pot fi controversate. Proiectele TNT, am uh, colaborat cu băncile de investiții care sunt dispuse să financeze astfel de proiecte. Este un proces care nu se desfășoară cum am fi așteptat. Ceea ce privește combustibilul alternativ menționat de alți membri ai Comisiei, uh, din bugetul nostru pentru cercetare uh, în domeniul transporturilor, ei, ei bine, am, uh, avem dificultăți foarte mari când vine vorba de luarea unor decizii de finanțare. Este greu să iei astfel de decizii când vine vorba despre alegerea combustibilului alternativ în uh, sensul obținerii unei durabilități. Directiva a fost acceptată când vine vorba despre punctele de taxare dar și aviația folosește, sau companiile aeriene deja folosesc uh, combustibil mixt, respectiv și biocombustibil. Da. E vorba de implementarea unor standarde tehnice care vizează reducerea de consumului de combustibil. Și vreau să vorbesc acum despre întrebarea Suediei cu privire la permisele de condus și situația din Suedia. Este, bineînțeles, o întrebare pentru Suedia mai degrabă. Vreți ca astfel de întrebări să ajungă la nivel european și să reglementăm noi toate chestiunile ce țin de permisele de condus, pentru că uh, ne veți critica imediat dacă vom încerca să reglementăm și acest domeniu. Apoi, rețeaua TNT, care a fost adoptată de toate statele membre. Statele membre au participat la aceste negocieri substanțiale și s-a ajuns la un acord cu privire la rețeaua TNT. care cuprinde uh, mai multe coridoare de transport. De asemenea, ce ar mai fi de spus? Întrebările domnului președinte, mobilitatea urbană, trebuie spus că de 5 ani uh, discutăm despre aceste lucruri. Uh, acest... Noi nu avem mandatul de a discuta despre, de, de a ne ocupa de, de acest aspect care ține de competența autorităților locale. Dar noi vă putem oferi sfaturi în acest sens. Transportul urban uh, este cel care naște o congestionare sau cel care trebuie decongestionat. Uh, în proiectele de cercetare, noi oferim sprijin acestor proiecte de transport urban și pot intra în detalii în acest sens. Competiția, concurența dintre, dintre zona rutieră și cea feroviară. Ă, ce, ce credeți dacă ă, Germania ă, ar adopta sistemul nostru de taxare? Deci, Uh, Germania are 45 de milioane de posesori de mașini, de autoturisme și e greu să-i taxezi pe toți. Dar am înțeles ideea dumneavoastră, aveți dreptate. Trebuie găsit un echilibru între cele două zone de transport și să le oferi uh, condiții egale. Am spus acest lucru și în alte, cu ocazia altor ședințe Uh, se spune acolo la modul general că se plătesc prea multe taxe în zona de transport, dar înțeleg că pe viitor va fi nevoie de o transparență mai mare și de uh, reglementări mai clare. Legat de pachetul feroviar, vreau să mai folosesc câteva minute valoroase din timpul acordat este un uh, subiect problematic. În această sală am tot vorbit despre acest lucru în, uh, în această clădire. Avem nevoie de uh, zona feroviară, dar este foarte fragmentată. Este un domeniu foarte fragmentat, mai ales din punct de vedere tehnic, dar și politic. Infrastructura are probleme. Dacă ai un tren în Polonia, în Italia și vrei să mergi în Polonia, trebuie să treci prin Germania, bineînțeles vei fi taxat pentru utilizarea infrastructurii, însă taxele colectate ajung în buzunarele competitorilor mei și trebuie să evităm acest lucru. Pentru că nu este o practică corectă. Dacă competitorul meu vine și cumpără anumite facilități în țara mea, el va profita de, de situația creată. Deci asta este problema mea principală. Apoi, întrebarea legată de tuneluri. Am mai discutat despre acest lucru în repetate rânduri, dar vă puteți imagina un moment în care Comisia va spune Vom opri uh, săparea tunelului Brenner, pentru că nu este o idee rațională, pentru că nu ne putem permite să-l construim, să-l, să finalizăm lucrările. A fost uh, o lucrare plănuită, negociată cu statele membre și ține până la urmă și de istoria noastră comună în uh, sensul priorității TNT, uh, continuăm anumite proiecte din trecut. Deci nu putem spune acum, haideți să închidem tunelul și să nu-l mai folosim. Bineînțeles că el trebuie, lucrările trebuie terminate. La TNT, în această rețea, împreună cu domnul Irtuc și domnul Comuțachis, cei doi raportori, imaginea descrisă este mult mai rațională. Pentru că nu este vorba de un proiect uh, megaloman care va înghiți foarte mulți bani. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Doresc să subliniez doar că eu sunt german, dar nu susțin ideea germană a taxei de autostradă numai pentru străini. Să nu mă înțelegeți greșit. Bun, uh, trecem atunci la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de cererea de propuneri pentru 2013 pentru proiecte tente și ne, bucurim, ne bucurăm să-l avem alături de noi pe domnul Leonidi de la Comisie. Thank you.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 Avem o mică problemă tehnică, dar ea s-a rezolvat și pot să-i dau cuvântul domnului Aunidi. Mulțumesc, domnule președinte. Poate pentru că este prima dată când sunt alături de dumneavoastră, dați-mi voi în numele colegilor, de asemenea să uh, vă felicit pentru alegerea dumneavoastră um, ca președinte. Ne bucurăm să putem să reluăm activitatea alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc și pentru faptul că ați uh, menținut uh, tradiția îndelungată de a... Președintele întrerupe, vă rog să faceți uh, liniște. Domnul Onidi, da, vă mulțumesc pentru că ne-ați oferit uh, timp pentru a vă prezenta rezultatul ultimel, ultimei cereri de uh, propuneri uh, efectuate sub vechiul regim din uh, rețelele transeuropene. Avem o tradiție de a prezenta, de a veni în fața dumneavoastră și înainte de lansarea cererii, dar și după pentru a vă prezenta rezultatele. Deci avem un dialog continuu cu dumneavoastră. Rezultatul cererii de propuneri vi-l voi prezenta pe scurt. Veți găsi o broșură pe care v-am pus-o la dispoziție la, intra, uh, la intrare în sală. Vă va oferi o privire de ansamblu foarte bună, precisă, a tuturor proiectelor propuse, propuse pentru cofinanțare. Uh, veți găsi o scurtă descriere a uh, proiectului și a contextului respectiv. Cererea de propuneri s-a încheiat pe 11 martie. Am avut două runde de evaluări, una efectuată în mod exclusiv de către INEA, agenția executivă, cu ajutorul unor evaluatori externi, și o evaluare efectuată la nivel intern de către colegii din Comisia Europeană. La început am prevăzut 218 milioane de euro pentru programul multianual și 70 de milioane pentru programul anual. Și a reieșit că am obținut pu mai puține uh, proiecte bune decât ne-am fi așteptat în, uh, domeniu, în partea multianuală, deci veți vedea că uh, propunem la, uh, la cofinanțare până la 230 de milioane în acest uh, caz, însă am avut o uh, cerere mai mare în domeniul anual, de aceea solicităm creșterea sumei totale pentru acest flux până la 91 de milioane de euro. Cred că Învățămintele pe care le putem trage în urma acestei cereri de propuneri sunt următoarele. În primul rând, ni se confirmă calitatea crescândă a proiectelor uh, care ne sunt uh, de prezentate. Este vorba de maturitatea lor, dar și de faptul că aceste proiecte corespund din ce în ce mai mult cu orientările și politicile noastre. De exemplu, în aspecte fundamentale precum uh, contribuția transportului la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dar și un accent puternic asupra multimodalității. Apoi, în ceea ce privește învățămintele, o selecție de proiecte foarte interesante în domeniul inovației, unul dintre aspectele pe care mulți dintre dumneavoastră le-ați subliniat în mandatul anterior și pentru care ați luptat uh, în noul, de a le avea în noul cadru. Apoi, um, inovații în domeniul combustibililor uh, alternativi, dar și în uh, noi tipuri de transport, deci nu numai transport rutier electric, dar și în domeniul maritim, navigării interne și, de asemenea, carburanți diferiți proiecte foarte bune și în domeniul uh, noilor sisteme de gestionare a traficului pentru toate tipurile de transport, de la aviație până la mm, transport maritim, propuneri bune și în domeniul transportului, transportului de marfă, îmbunătățirea terminalelor de transport, dar și îmbunătățirea uh, transportului în general. De asemenea, uh, reducerea zgomotului, nu numai în domeniul feroviar, dar și în, uh, dar mai ales uh, în domeniul feroviar al transportului de marfă. Una, o a treia lecție ar fi o concentrare mai mare asupra activităților transfrontaliere. An după an vedem că promotorii de proiect uh, și statele membre uh, creează un fel de filtru și sunt uh, conștienți de nevoia de a pune accentul pe activități transfrontaliere și nu numai să prevadă un fel de colecție teoretică de-a lungul frontierelor. De asemenea, o, o, o lecție importantă în ceea ce priv... avem în general așteptări bune, avem o rată de succes foarte ridicată pentru autostrăzile mării, proiecte de logistică multimodale, dar și uh, gestiunea traficului aerian, un domeniu dificil, dar vedem că se ajunge la maturitate. Unele rezultate uh, care uh, nu sunt 100% uh, un succes la RTMS, uh, dar și la reguli de mobilitate. Am avut însă aici proiecte bune mai puține decât am anticipat și, de asemenea, am avut proiecte bune mai puține în ceea ce privește prioritățile, așa numitele mari proiecte. Majoritatea acestor proiecte și Uh, de fapt, promotorii acestor proiecte uh, așteaptă să uh, poată profita de noul regim. Prima cerere de propuneri pentru facilitatea conectarea Europei se va deschide în septembrie. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc domnule Onidi, vă mulțumesc pentru felicitările adresate. Îi dau cuvântul acum lui Ismail Ertug. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Onidi. Cred că, în primul rând, este de salutat faptul că Comisia Europeană a depus o muncă foarte bună. Am văzut uh, sumele uh, prevăzută pentru uh, cerele de ofertă anuale și multianuale. Cred că se poate spune că ne bucurăm că mai mult de jumătate din fonduri, chiar 57% uh, din fondurile TNT au ajuns în domeniul feroviar, pentru că acest lucru corespunde obiectivelor nostru și anume ca mai multe mărfuri să fie transportate pe calea ferată, însă cred că trebuie să se facă mai mult în uh, ceea ce privește reducerea uh, emisiilor de gaz cu efect de seră la RTMS uh, avem o reducere de numai 7% și clar există probleme de coordonare care ar trebui să fie abordate. În ceea ce privește noile cereri de propune, putem porni de la premisa că există o distribuție geografică um, diferită în Uniunea Europeană în principiu, există o concentrare mai mult pe Europa nordică și mai puțin pe sudul Europei. Cred că acei 10 miliarde din cei 26,2 pentru coridoare va uh, asigura și o mai bună distribuție geografică. De asemenea, ceea ce salut este sprijinirea Uh, uh, carburanților alternativi. Ne bucurăm că uh, acestea corespund directivei de carburanți curați pentru transport. Și, bineînțeles, statele membre au un foarte mare interes de a deveni independente de carburantul gaz, deci cu atât mai bine. De asemenea, un subiect important este uh, la pagina 709 se vorbește despre studiile pentru pregătirea uh, autorizației de construcție uh, pe Dunăre s-au prevăzut la Straubing, între Straubing și Wilshofen. Doresc uh, să vă întreb uh, pentru ce sunt puse la dispoziție aceste sume, dacă am înțeles că este vorba mai ales și de uh, activități de comunicare. Bun, foarte bine, dar cu ce obiectiv, cu ce scop se face această comunicare? Și mă uimește că se pun la dispoziție fonduri pentru comunicare, chiar dacă știm foarte bine că până acum nu s-a făcut mai nimic uh, pentru uh, comunicarea la această dezbatere Straubing-Wilshofen cu consecința că cei din Bavaria nu își doresc uh, aceste lucrări făcute pe Dunăre. Aș dori unele clarificări. Vă mulțumesc, doamna Ela Sender. Gracias, eh, gracias, <clears throat> presidente. Eh, gracias por la presentación. Sí. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim domnule Unidi. Câteva probleme generale. Ce părere aveți despre propunerea de a se face o reducere față de uh, propunerea uh, comisiei? Colegul Ertug uh, a spus lucrurile foarte bine și nu mai trebuie eu să le spun, e foarte bine. Avem proiecte prioritare. Uh, și există foarte puține propuneri care au fost adoptate pentru statele din Sud. Mai ales este vorba de proiecte din Europa de Nord și Centrală. Mă întreb de ce. Pot să-mi închipui câteva lucruri, câteva motive. Poate că din cauza crizei financiare nu se pot face investiții. Dar, bine, poate trebuie spus și că trebuie să se ia în considerare flexibilitatea Um, da, mai ales în, în uh, legătură cu fondurile structurale. Dar există unele propuneri care sunt existente și nu trebuie să fie periclitate. În ceea ce privește drepturile pasagerilor, avem pro, uh, propuneri de cofinanțare de 20%, dar la calea ferată de care este situația reală? Este 40 plus 10? Poate că trebuie să vedem, nu știu exact, uh, cum sunt prevăzute alocările. Și apoi uh, ne interesează și următorul lucru. Uh, nodurile urbane, aveți ceva concret aici și în ceea ce privește cele trei elemente Um, telecomunicații, transport și energie. Există ceva aici? Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Meissner. Vă mulțumesc, Ismail Ertug a vorbit despre multe lucruri pe care doream să le menționez și eu, dar nu le voi repeta. Bineînțeles că este păcat că din Sud nu s-au cerut atât de um, multe proiecte, pentru că asta ar duce și la crearea de locuri de muncă. Uh, câteva întrebări. Vă mulțumesc, domnule Onidi, pentru prezentare. Nu ne-ați spus nimic despre faptul că uh, aceste proiecte ar putea fi legate de obligațiuni de proiect. Cred că avem, de fapt, mai mult bani decât înainte, de trei ori mai mult pentru infrastructură. Dar știm că sunt insuficiente și prin uh, aceste obligațiuni de proiect, uh, avem acest efect de pârghie de până la 10 ori mai mult, 20 de ori mai mult. Uh, Uh, se fac progrese aici, uh, experiența ne arată că lucrurile merg prea încet. Ce se poate face cu Banca Europeană de Investiții? Uh, pentru că dacă îi întreb pe cei de la BEI, ei îmi spun că ei sunt deschiși și dispuși la orice. Apoi ați spus că ați primit mai puține proiecte bune decât v-ați fi așteptat. Poate ne puteți spune uh, în care state membre ar trebui să dăm un impuls guvernului ca să guvernelor noastre ca să facă mai multă treabă. Să știm că poate, să știm unde, la ce uși mai trebuie să batem uh, pe acasă pentru a uh, spune oamenilor că mai sunt bani de cerut. Mă bucur că se acordă multe fonduri căi ferate, dar uh, trebuie să ne asigurăm că și navigația internă este stimulată și că, mai ales ea are mult de recuperat. Apoi, în ceea ce privește uh, gazul uh, licefiat, uh, ne bucurăm că se fac progrese și aici și trebuie să le stimulăm. Vă mulțumesc, domnul Van de Camp. <coughs> Voorzitter, dank Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sigur că fac tot ce pot ca să preiau toate aceste informații și să le asimilez cât mai repede. Nu am reușit încă, dar cu toate acestea aș avea două întrebări. În legătură cu proiectele respinse, sunt respinse pe criterii de calitate, din lipsă de bani sau din ambele motive? Și o altă întrebare. Azi dimineață am primit o contribuție scrisă de la președinția italiană. Italianii, italienii sugerează că ar trebui să încercăm să folosim mai mult fonduri private pentru proiecte de genul acesta. Are cumva acest lucru implicații pentru anul acesta sau pentru anul viitor sau va mai dura până când să se ajungă la acest tip de finanțare în Uniunea Europeană? Ce impact ar putea să aibă intențiile președinției italiene asupra acestor proiecte? Mulțumesc! Mulțumesc, Karima De. Monsieur le Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentare. Eu am mai multe întrebări. De ordin general și după aceea mai specifice. În primul rând, aș vrea să știu dacă principiul use it or lose it, folosești sau pierzi, se aplică în mod obișnuit. Și aici mă gândesc la proiectul Lyon-Torino. Aveți explicații? A doua întrebare de ordin general. Proiectele transfrontaliere selectate corespund uh, definiției din regulamentul uh, Facilitatea Conectarea Europei și uh, corespund și TNT? Iar acum aș dori să trec la întrebările mai specifice. Ne puteți explica de ce la pagina 29 proiectul insonor nu mai este recomandat. A doua mare întrebare. La pagina 28 ați putea să ne dați mai multe explicații cu privire la proiectul german care se numește Crocodil? Ce este acesta? După aceea, la pagina 20, axa 17. Nu înțeleg. Este un proiect care merge de la Paris la Bratislava și nu înțeleg de ce nu mai există o strategie globală de mediu în acest proiect. Aș dori să vă rog să-mi răspundeți. Mulțumesc. Danke. Mulțumesc, domnul Telicca. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare și o observație, de fapt. Cred că contribuția a fost clară. Am înțeles ce s-a spus, s-a pus mai mult accentul pe ce merge bine. Ați uh, făcut referire o dată sau de două ori la chestiuni care trebuie ameliorate, dar din contribuția dumneavoastră nu am notat trei sau patru puncte în legătură cu care chiar sunteți îngrijorat și în legătură cu care vreți să semnalați comisiei noastre că uh, sunt puncte delicate, să puneți un semn de exclamare și să avertizați Parlamentul că s-ar putea să avem de lucru aici. Poate n-am fost eu atent, dar uh, v-aș ruga să repetați și să ne dați mai multe detalii despre subiectele mai îngrijorătoare. Un lucru pe care mă face să-l remarc antevorbitoarea mea. Acest principiu use it or lose it. M-am pregătit uh, pentru următorul mandat și am avut câteva discuții în ultimele săptămâni și o remarcă, nu e o întrebare, cred că statele membre nu iau încă în serios acest principiu. Cred că statele membre consideră că o să le meargă oricum și că nu că se poate să nu se pregătească suficient, că oricum timpul se va prelungi și că se va ajunge până la urmă la un acord în Consiliu și așa mai departe. E practic o remarcă din partea mea, dar și un motiv de enervare. Și sper să cooperăm și de data aceasta să reușim să fim eficienți și să facem lucrurile cât mai corect și statele membre să înțeleagă că nu vor mai avea o a doua șansă că 2017 va fi anul eventualei realocări de fonduri. Cam asta am înțeles eu din uh, discuții cu diferite administrații, nu doar cu un stat sau două implicate în ultimii ani, ci cu mai multe administrații și aceasta este remarca mea, dar și, și întrebarea mă interesează foarte mult. Mulțumesc, aici se încheie lista vorbitorilor. Mai este și Miria Kelienen. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să mulțumesc uh, din suflet pentru că acest document uh, stârnește foarte mult entuziasm și foarte multe pasiuni în Europa. Se vorbește despre porturi, despre aeroporturi, despre gări, despre uh, stațiile din fiecare țară europeană. Și se vede că am reușit și noi să ne punem amprenta pe acest document și compromisul obținut merită mulțumirile noastre. Cred că fiecare ar vrea să adauge ceva și eu la fel aș vrea să mai adaug anumite detalii, însă un subiect uh, rămâne deschis. Trecem printr-o perioadă economică dificilă. Cum putem să fim siguri că uh, rețelele nucleare vor fi realizate în timp util. Avem instrumente pentru a controla dezvoltarea în timp util a rețelelor nucleare? Și mai am o altă întrebare legată de viitor. Cum ne vom ocupa de uh, geografia nordică? Ce facem cu faptul că mm, căile de transport se transformă? Uh, ce se întâmplă pe căile maritime, acea rută nordică maritimă, ce se va întâmpla cu toate acestea? Iată ce se va întâmpla în viitor. Uh, e foarte important ce se va întâmpla în nord-estul Europei. Mulțumesc! Mulțumesc și eu am două întrebări. În primul rând, mi se pare foarte bine că acest subiect este tratat foarte, la modul foarte strict TNT. Avem 6.000 de kilometri uh, de uh, cale ferată ERTMS, dar nicio locomotivă care să poată parcurge toți cei 6.000 de kilometri. Deci eu cred că trebuie să tratăm la modul foarte strict. Nu se poate autoriza ceea ce nu este compatibil cu standardele. Apoi, ați spus că toate fondurile au fost deja alocate. 80% din vagoanele de mărfuri ar trebui dotate cu uh, sistemul de frânare, ceea ce costă 1,2 miliarde de euro. Dar în Uniunea Europeană avem 10 miliarde de euro pentru protecția împotriva polorii fonice. Iată că am putea să rezolvăm problema mult mai uh, mult mai eficient, cu bani mult mai puțini. Ce părere aveți? Credeți că și traficul feroviar ar putea contribui la reducerea zgomotului în Europa? și tocmai în acest mod pe care l-am menționat. Și în ultimul rând, Ghezine Meissner s-a referit la faptul că anumite proiecte pot fi finanțate public. Ce presiuni putem face asupra statelor membre? Ca, ce presiuni pot face statele membre ca să mai aibă acces la fonduri? A întrebat Ghezine. Și avem nevoie de 100 de miliarde de euro ca să terminăm bucata de la Berlin la Breslau. Polonia a reușit să folosească fonduri europene ca să electrifice partea de la Breslau până la graniță, iar în Germania s-a lucrat numai până la numai până la Cottbus. Și uh, situația este atât de proastă de partea noastră încât un autobuz merge mai repede decât trenul. Nu se poate în secolul nostru așa ceva. Și mai departe, um, Deutsche Bahn ar vrea să renunțe la această linie. Iar Breslau va deveni patrimoniu mondial UNESCO. Deci, până la urmă, ar trebui să fie gata proiectul până în 2016. Eu vreau să vă susțin dacă veți face presiune asupra guvernului federal german să le spuneți, uitați, bani sunt, folosiți și mai ales fără solidarnoști, pentru că zidul de la, fără solidarnoști nu ar fi căzut zidul de la Berlin. Și fie și numai din acest motiv este necesar să avem această legătură cu vecinul nostru din Est, Polonia. Vă rog să ne spuneți dacă vă putem ajuta, pentru că eu cu mare plăcere aș face tot ce pot. 100 de milioane, pentru că 100 de milioane nu sunt nicio problemă, cred eu. Poate ne ajutați. Aici se termină discuția și vreau să vă dau cu mare plăcere din nou cuvântul. Aștept răspunsul dumneavoastră. De fapt, am uitat ceva acum. Ce se întâmplă cu tunelul Lyon-Torino, la care s-a făcut referire? Ar trebui să coste 12 miliarde, iar Curtea de Conturi din Franța a spus că costă 26, nu 12. Ce face Comisia? E chiar vorba de 40, acele 40% de cofinanțare de la UE. Uh, e vorba de 40% din 12 miliarde sau din 26? Se va face sau nu se va face? E o problemă? Ce se întâmplă? Mulțumesc! Mulțumesc pentru toate aceste întrebări. Aș vrea să le iau rând pe rând și după aceea vă voi mai transmite materiale suplimentare. În primul rând, sigur că treaba mea este să prezint tot ce a fost pozitiv și treaba dumneavoastră este să găsiți deficiențele și să atrageți atenția asupra lor. Dar, mai serios, aș vrea să răspund la comentariile unora dintre dumneavoastră spunând că sigur că uh, unele, din aceste, unele dintre aceste aspecte nu sunt noi și nu se ameliorează și e vorba de faptul că există un dezechilibru grav între calitatea proiectelor care vin. Nu numai numărul de proiecte, ci și calitatea proiectelor diferă foarte mult între nord și sud și la fel diferă și gradul de vulnerabilitate în unele state membre noi. Cred că acest lucru trebuie spus clar. E vorba de o provocare majoră pentru noi toți, pentru că sigur că nu suntem aici ca să alocăm fondurile pentru coeziunea regională. Vorbim de selectarea proiectelor pe baza meritelor calitative ale acestora. Dar avem și responsabilitatea să ne asigurăm că rețeaua, așa cum am definit-o noi, cel puțin la modul teoretic pe hartă, este chiar implementată. Deci, în primul rând, aici avem un, un efect al situației economice globale, sigur, dar asta înseamnă că trebuie să facem o mult mai bună aliniere a programării între facilitatea conectarea Europei, ce fonduri vor veni de acolo în următorii ani și ce va veni de la fondurile regionale. Acesta ar fi primul mesaj foarte, foarte important și pot să vă spun că în mod regulat pe colegii de la Direcția Generală Regio ca să uh, facem front comun în legătură cu aceste aspecte. În al doilea rând, în ceea ce privește statele care intră în programele de coeziune și inovarea în legătură cu aceste 10 miliarde care vor fi puse la dispoziție din fondul de coeziune prin cadrul facilității conectarea Europei, cred că e foarte important aici să înțelegem exact cum se face programarea în statele de coeziune și să lucrăm de la bun început pe baza calității proiectelor și nu doar uh, să facem repede o listă care trebuie prezentată numai pentru că există un termen. Un al treilea element foarte important, trebuie să mobilizăm asistența tehnică mult mai bine. Ați subliniat și dumneavoastră din nou faptul că asistența tehnică trebuie să fie disponibilă în noul cadru al Facilității Conectarea Europei, și am lansat deja mai multe posibilități care permit statelor care au deficiențe la pregătirea de proiecte să fie susținute ca să le poată prezenta. Pe aceste trei căi de acțiune putem ameliora drastic rezultatele încă uh, până la primul termen al facilității conectare Europei. Și ne vom strădui să facem acest lucru la proiectele ce vor fi prezentate pentru fonduri de coeziune și lucrăm cu statele membre relevante pentru a susține cât mai mult proiectele și pentru a le aduce la un nivel care să fie satisfăcător și să fim siguri că vor fi acceptate. A existat o întrebare foarte specifică referitoare la uh, faptul că se finanțează doar 50% din proiectele uh, ATM. Acelea sunt studii și pot fi finanțate doar în măsură de 50%. În ceea ce privește Dunărea, domnule Ertug, ne-ați dat o referință precisă și vă vom răspunde direct sunt de acord că ar trebui să fim mult mai ambițioși și nu doar să uh, spunem în comunicare lucrări pe Dunăre. Să stimulăm activitățile pe Dunăre, asta se face prin fondurile regionale, la modul coordonat, e un domeniu în care colaborăm aproape zilnic cu colegii de la Digi Regio, pentru că Trebuie să asigurăm mai bine navigabilitatea pe acest fluviu foarte important. E cel mai important fluviu din Europa, cel mai lung și e departe de a avea uh, același nivel cu ce se face pe Rin, dar sigur că trebuie să facem mai mult și trebuie studiat acest fluviu ca să se amelioreze navigabilitatea. Cunoaștem problemele, știm de ce uneori pe plan politic apar dificultăți atât de mari, însă e clar și din uh, ce se face și la nivelul coordonatorilor, e clar că uh, acest subiect este prioritar. Obligațiunile de proiect, o altă poveste lungă, nu am reușit încă ceea ce ne doream, și ce e important să remarcăm aici, în acest context, și veți vedea când veți răsfoi materialul pe care vi l-am pus la dispoziție, va fi că, cel puțin acum, pentru prima dată, avem studii explicite destinate pregătirii unei finanțări posibile complexe, cum ar fi obligațiunile de proiect. Sunt vești bune, nu este de ajuns, încă nu avem destule proiecte sau destule state membre care să ne prezinte dorința lor puternică de a avea obligațiuni de proiect. De multe ori, pe plan politic, nu e toată lumea foarte corectă în multe state membre. În al doilea rând, se consideră că aceste proiecte sunt foarte complicate, e mult mai ușor să mergi la BEI și să ceri un credit tradițional, care e foarte ușor de obținut de multe ori chiar un pic de concurență în cadrul BEI, ceea ce nu ne ușurează nouă munca, dar și tendința um, ca aceste proiecte să fie pregătite un pic cam lent. Iarăși aici aș avea un mesaj pentru dumneavoastră. Cred că dacă împreună vom face presiuni mai mari, vom avea mai mult succes, pentru că până la urmă ce contează cel mai mult este să uh, Uh, se stabilească corect prioritățile în cadrul BEI, care e actorul principal în legătură cu aceste proiecte. Deci dacă ne veți putea ajuta să realizăm astfel de proiecte ca mai multe resurse de la BEI să fie destinate unor proiecte mai complexe, mai dificile, cu risc mai mare, dar mai interesante decât proiectele simple, care pot uh, face obiectul unor credite obișnuite, ar fi foarte bine. Altă chestiune legată de proiectele respinse, da, majoritatea proiectelor, proiectelor nu uh, am avut de-a face cu o lipsă de cofinanțare, majoritatea proiectelor au fost respinse din considerente calitative. Mulți dintre dumneavoastră ați sugerat uh, această direcție. În anumite cazuri a trebuit să alegem pur și simplu proiectele cele mai bune pentru că finanțarea este limitată. Mai multe investiții private este un alt capitol. Am, avem un set de studii cu privire la aceste finanțări uh, care uh, pregătesc un tip de parteneriat uh, privat de finanțare. De asemenea, încercăm să exercităm presiuni la nivel politic pentru a opta pentru proiecte mai complexe de parteneriat privat. Regula lose it or use it, use it or lose it, da, este iarăși o chestiune specifică. Anumite fonduri nu au fost folosite în, uh, în anumite proiecte și nu au putut fi folosite avem o, însă o tradiție de reciclare a banilor nefolosiți. Uh, regulile vechi nu ne permiteau decât o revizuire pe termen mediu, dar uh, reglementările noi sunt mai bune în acest sens. Ne, ele ne permit um, să uh, analizăm un proiect pe întreaga durată a lui și să decidem să anulăm alocarea unor fonduri dacă progresele nu sunt semnificative. Și avem de-a face aici cu o uh, idee inovatoare, pentru că putem realoca acele fonduri. Un alt uh, proiect legat de uh, IT, zona IT, prima întrebare legată de proiectul Crocodil, un nume foarte simpatic, dar este și un proiect foarte bun. Este vorba despre uh, unul dintre proiectele transfrontaliere ambițioase din zona IT. E vorba despre uh, furnizarea de informații în timp real. S-a spus în introducere deja, suntem foarte bucuroși că pentru prima oară vedem uh, proiecte de IT transfrontaliere. Pe, în trecut, uh, am avut de-a face cu proiecte artificiale, mai degrabă artificiale în domeniul IT. Um, e vorba despre segmente ale infrastructurii care uh, depășesc granițele dintre state. În cele din urmă putem uh, să ne asigurăm că proiectele cu adevărat importante sunt duse la bun sfârșit. Trebuie să îmbunătățim uh, finanțarea în ceea ce privește granturile și out of the new facilities with the... Uh, și facilitatea MIE, um, interconectarea Europei. Apoi trebuie să fim activi în faza de pregătire, trebuie să fim mai prezenți și trebuie să uh, punem la dispoziție propriile resurse, în, mai ales în state în care uh, lipsește capacitatea instituțională și, în cele din urmă, trebuie să fim mult mai apropiați de punerea în aplicare uh, de zi cu zi. Vedem o diferență dramatică între uh, nivelul calitativ al monitorizării, diferitele niveluri de monitorizare. Eu cred că în acest uh, context al facilității veți vedea uh, o repar Um, un proces de raportare regulat de la fața locului. Mulțumim. Am uh, bifat acum acest punct de pe ordinea de zi. Vom trece la următorul, și anume bugetul pe anul 2015. Raportorul este domnul Robert Zile. Îi dăm cuvântul acum. Mulțumesc, uh, Mihail. Oarecum uh, voi continua cu prioritățile pentru următorul an. Ce este important uh, în acest aviz se referă la uh, mai ales uh, la chestiuni ce țin de competitivitatea Uniunii Europene. Facilitatea conectarea Europei este foarte importantă din punctul meu de vedere, și, dar și pentru membrii Comisiei TRAN. Um, cheltuirea banilor trebuie uh, făcută, axată pe priorități. E important că putem uh, începe um, acordarea de finanțări pentru aceste uh, două proiecte, facilitatea colectarea Europei și TNT. Bun. Este o chestiune importantă. De asemenea, Ehm, facilitatea va cuprinde și câteva fonduri din fondurile coeziune. Ehm, este important acest lucru, dar și faptul că vom avea ehm, resurse pentru 2015 pentru a iniția aceste programe. Nu neapărat că spre surprinderea mea am descoperit că s-au scăzut fondurile Comisia a decis acest lucru pentru facilitatea conectarea Europei cu aproximativ 20 de milioane de euro la angajamente și 18 milioane de euro la creditele de plată. De asemenea, cred că sunt ceva diferențe cu care nu suntem de acord. O scădere a fondurilor pentru anul următor, a, facilit- a fondurilor pentru facilitate Dacă vom uh, reuși să convenim uh, acest lucru cu Comisia pentru Buget, la nivel cheltuielile la nivel administrativ, tot cele conectate de facilitate, poziția mea este următoare, nu ar trebui să le creștem, suntem mai degrabă conservatori în această direcție, apoi, ceea ce privește agențiile, ceea ce înseamnă că nu trebuie să creștem la nivelul uh, bugetului de, din proiectul de buget. Mă voi gândi cel ce urmează la avizul final. Uh, agenția ERA uh, face iarăși obiectul analizei noastre, acesta fiind strâns legat de pilonul tehnic. După discuțiile de astăzi, nu am lămurit foarte clar această problemă. Dacă se va crește capacitatea agenției ERA. Capacitățile de transport sunt esențiale din punct de vedere al finanțării. Părerea noastră este foarte că, um, din punct de vedere al bugetului uh, de anul următor, uh, avem de-a face cu un lucru foarte important. Nu aș pune acțiuni noi, ci avem trei um, proiecte importante în uh, zona navală. Este sunt uh, zero credite de, comis, uh, de uh, credite de angajament pentru proiecte noi în 2014. And the third one is a general... În al treilea rând, statisticile generale în domeniul aviației, cifre cheie și aici avem credite de angajament de zero, dar uh, sunt unele alocări pentru plăți. Aceasta este abordarea mea generală. V-am spus că am avut o reuniune foarte bună cu raportorii din umbra astăzi. Dacă verzii vor propune un nou uh, proiect pilot pentru veriga lipsă, am discutat asta, atunci poate că aș sprijini asta. Sau, bineînțeles, dacă aveți alte uh, Uh, sugestii le uh, putem sprijini. Vă mulțumesc. Ja, vielen Dank. Mulțumim. Care sunt raportorii din umbră prezenți, la Van der Eu nu sunt, eu uh, nu sunt raportor din umbră, doar locuiesc pe domnul Marinescu, care nu poate fi astăzi prezent. În numele dânsului și grupului PPE, îmi cer scure, trebuie să vorbesc uh, neerlandeză. Îmi cer scuze. Deci, domnul, uh, domnul Marinescu nu poate fi prezent, deci în numele dânsului și a grupului PPE uh, vreau să vă mulțumesc pentru activitatea benefică din trecut. Sunt de părere că putem prelua preocupările domnului Zile, cele prezentate adineauri. Sunt de acord cu îngrijorarea sa cu privire la conecta, ehm, conectarea Europei, la facilitatea respectivă. Ar fi chiar o rușine dacă nu ă, am putea pune în aplicare aceste proiecte din motive bugetare. Uh, îi urez, foarte, îi urez mult succes dacă va insista să își mențină poziția. Și să sperăm că bugetul uh, pentru această facilitate poate fi păstrat. O întrebare mai specifică care se referă la câteva dintre agențiile europene care vor primi uh, competențe noi. Sunt competențe mai ample, dar bugetele lor vor fi reduse. De aceea toți raportorii uh, ar trebui să vorbească despre aceste lucruri. Agențiile trebuie să fie capabile să-și ducă la bun sfârșit misiunea. Știu că este o perioadă a, în care se fac economii, dar agențiile trebuie să-și poată rezolva uh, sarcinile. Mulțumesc. Cred că domnul Irtuc va avea acum cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Trebuie să-l înlocuiesc pe raportorul nostru din umbră care a trebuit să se alăture uh, întâlnirii coordonatorilor din Comisia Buget. Vreau să vă explic poziția noastră a grupului uh, socialiștilor în ceea privește amendamentele pentru bugetul din 2015. Ele au apărut abia ieri, uh, referitor la cifre, în primul rând. Ne opunem uh, reducerilor propuse Uh, uh, mecanismului mie și de asemenea am vrea să uh, revenim la proiectul de buget cu privire la cheltuielile agențiilor. Pentru că aceste agenții vor dobândi noi competențe în perioada ce va urma. Și nu suntem de acord să uh, se reducă cheltuielile lor, așa cum cere Comisia. Apoi mă voi referi la turism. Vrem o implicare mai mare a Comisiei în zona de turism și probabil se vor uh, propune câteva amendamente în acest domeniu. Din punctul meu de vedere, referirea la COSMI uh, suma de 11 uh, milioane nu este suficientă din punctul meu de vedere. Um, ne pare rău că nu s-au prevăzut fonduri pentru interoperabilitate și vom, uh, am solicitat mai multe informații cu privire la motivele acestei decizii. Grupul nostru al socialiștilor nu este satisfăcut cu propunerile, de propunerile Comisiei nici cu uh, propunerea de transfer a acestor uh, fonduri către proiectul Orizont. Apoi, obiect, obiectivul acestor acțiuni sperăm că va fi determinat în perioada ce urmează. Apoi am vrea să obținem un uh, echilibru în ceea ce privește interoperabilitatea la nivelul um, frontierelor de est ale Uniunii Europene. Cam acestea ar fi observațiile principale ale raportorului nostru din umbră. Mulțumesc. Și acum uh, doamna Meissner. Da, vă mulțumesc. E foarte practic și util când am, uh, ai destui antevorbitori. Chiar dacă există câteva diferențe de opinii, ce vreau să subliniez din punctul de vedere al grupului meu, ceea ce a spus și raportorul de mai devreme, trebuie să punem accent uh, pe TNT și pe mie. Este important să um, impulsionăm aceste proiecte. Spațiul uh, unic feroviar este iarăși o prioritate pe care vrem să o menționăm. Toate aceste lucruri sunt interconectate sunt legate de TNT și mie. Uh, unde nu sunt de acord cu raportorul, el crede că s-ar putea uh, face reduceri de cheltuieli la uh, nivel de agenție. Trebuie determinat aici uh, nivelul de necesități. Agenț, um, agenț, agenția împreună cu, odată cu pachetul feroviar va primi uh, competențe noi și uh, trebuie să ne asigurăm că va, fi, uh, va putea beneficia de destul personal pentru că acest lucru este un lucru pozitiv și pentru piața internă a Uniunii Europene. Și în ultimul rând, legat de proiectele pilot și de acțiunile pregătitoare, pentru noi există două proiecte importante, uh, cel legat de LPG și apoi uh, ne-am dorit de la ALDE să primim fonduri suplimentare în 2015 pentru uh, zona aviatică. Deci cam acestea ar fi preocupările noastre. Apoi doamna Mandeli. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru pregătirea acestui raport și prezentarea sa. În primul rând, poziția Consiliului propune o reducere de 2,1 miliarde, miliarde de euro prin comparație cu poziția Comisiei și 122 de milioane de euro la angajamente. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că acesta, aceasta nu este o problemă specifică pentru Comisia Tran, ci e vorba de o opțiune politică, pentru că aici e o problemă globală la buget. Pentru că acest rezultat uh, a fost dat de șefii de state și de guverne care vor ca bugetul european să scadă. Și ne dăm seama acum că consecințele vor fi dramatice, în speță la comisia noastră. Nu glumesc deloc, e o consecință. Eu vă atrag atenția asupra faptului că în acest raport, la care sunt raportor din umbră, aș dori ca Agenția de Siguranță Maritimă să beneficieze de o consolidare bugetară. Pentru că astăzi această agenție are mai multe competențe, mai multă forță și deci are nevoie de mai multe fonduri, după cum a spus și Comisia. Vă atrag atenția asupra faptului că noi, ecologiștii, am propus un proiect pilot care pune accentul pe revitalizarea nivelului local al rețelelor transfrontaliere. Adică e vorba de toate proiectele, toate liniile care au fost abandonate și, din păcate, date deoparte complet. Iar acest uh, proiect uh, era unul susținut de foarte multă vreme de Parlamentul European. Așadar, trebuie ca aceasta să fie ocazia să îl regăsim. Cel puțin asta propunem noi în propunerile noastre. Mulțumesc! damit Ah, Domnul Riquet. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o observație și un comentariu. Observația în ceea ce privește separarea creditelor uh, din uh, facilitatea conectarea Europei la care ne referim cu toții și pe care o regretăm cu toții. Uh, este important să ne gândim la repercusiunile reducerii creditelor acestora asupra bugetelor de investiții. Trebuie să ne gândim la cadrul financiar multianual, unde se fac uh, transpuneri de la o linie la alta. Mă gândesc la politica pentru ocuparea tinerilor, unde se făcuse o plată anticipată de 6 miliarde de euro, care bani fusese reluați de alte linii, inclusiv linia de investiții în transport. Acum ne dăm seama că banii nu sunt folosiți de statele membre, deci sunt realocați. Eu zic că uh, e foarte greu să se înțeleagă politica aceasta, pentru că e vorba de o politică multianuală și Uh, trebuie să fim atenți la ce se întâmplă în fiecare an. Dar dacă ne gândim la ce s-a spus anul trecut, primul an din cadrul financiar multianual, trebuie să ne gândim și ce perspective ne așteaptă, ținând cont de faptul că vor apărea cu siguranță noi proiecte, pentru că cererile de oferte sunt deschise pentru prima fază până în februarie 2015. Deci e foarte greu ca deputații să reacționeze de la un an la altul la uh, elemente care fac parte dintr-un ansamblu pe șase ani. Mie mi-e greu și nu înțeleg bine care sunt propunerile finale ale comisiei, care va trebui să angajeze până la urmă toate creditele acestea de investiții pentru ă, facilitatea conectarea Europei. E o întrebare pe care aș dori să o adresez comisiei. Ați putea să ne faceți o altă propunere, chiar și neoficială, ca să ne explicați ce strategie va fi aplicată? Și acum uh, comentariul meu în legătură cu raportul lui Robert. Știu că sunteți raportor la Agenția Feroviară Europeană, deci cunoașteți bine subiectul. Pe mine mă preocupă cadrul financiar la această agenție. Există un întreg dispozitiv legislativ specific, iar responsabilitățile acestei agenții cresc în consecință și deci și activitățile sale. Înseamnă că această agenție va avea și mai multe responsabilități dincolo de acest cadru, dar se pare că uh, e nevoie și de resurse alocate aici. În 2015, această agenție riscă să primească noi sarcini, conform actelor legislative. Și ce resurse îi se alocă? Am citit niște rapoarte referitoare la uh, fondurile alocate agenției și mi se pare chiar că uh, Chiar taxele pe care ar trebui să le perceapă agenția nu vor aduce nimic, pentru că în unele state anumiți operatori nu plătesc nimic. Deci finanțarea din această sursă va fi una foarte slabă. Sunt uh, resurse care mai provin din autorizațiile de punere pe piață, pe care nu le cunoaștem prea bine. Și uh, ce se întâmplă aici? Tot uh, punem în cârca agenției uh, noi și noi obligații și nu îi dăm nimic, nu îi dăm niciun ban cu care să le poată îndeplini? Eu cred că acest lucru ar trebui indicat mai clar în raport, pentru că mă tem că o să ne trezim că pachetul nostru legislativ uh, va fi pe două viteze și ne vom trezi că dăm agențiilor uh, niște sarcini pe care nu au fondurile să le îndeplinească ne vom trezi că agenția va trebui să acorde uh, anumite autorizații operatorilor și că nu va avea cum să o facă. În cele din urmă sunt de acord cu tot ce ați spus în legătură cu EFSA, dar vreau să vă amintesc uh, că și Comisia Tran și Comisia pentru Bugete votase uh, creșterea bugetară cu 30 de milioane de euro pentru EMSA. Mulțumesc. Smeria Doamna Chiulenen, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Două lucruri. Pentru noi este important, um, mai ales uh, ca în aer și pe mare, să uh, domnească siguranța. În ultimii ani am avut uh, probleme serioase și Trebuie să facem progrese, astfel încât să ne asigurăm că siguranța este asigurată în domeniul transportului. Un alt element important este um, sunt legăturile feroviare. și orice progres în acest sens este binevenit. Cred că în uh, proiecte ar trebui să ne concentrăm asupra celor care au început deja, nu să venim tot timpul cu proiecte noi. Mulțumesc! Din partea comisiei, cine dorește să intervină, vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați deputați, Vă mulțumesc pentru invitația de astăzi și pentru posibilitatea de a-mi prezenta poziția referitoare la uh, proiectul de buget. Aș dori să mulțumesc uh, Comisiei de Transport pentru sprijinul arătat și raportorului domnul Zile pentru avizul pregătit. Buget, proiectul de buget 2015 a fost pregătit cu grijă pentru a ne asigura că se asigură raportul calitate-preț Comisia a luat în considerare cadrul financiar multianual adoptat de către autoritatea bugetară și nevoia de a acoperi plățile din mandatul anterior, din perioada financiară anterioară. De aceea, uh, reducerile uh, Consiliului ar trebui să fie refuzate, iar nivelul de credite, de angajament și uh, de plată ar trebui să fie readaptate la proiectul de buget pentru toate programele precum CEF uh, și așa mai departe, la fel ca și pentru agenții. De fapt, pentru uh, proiectul de buget pentru agenții pe care l-ați menționat, Comisia a folosit ca buget, ca uh, bază, comunicarea 5.19 din 2013. Aceasta a prevăzut suma subvențiilor pentru perioada 2014-2020. Noi considerăm că aceste reduceri propuse de către Consiliu nu respectă această comunicare care a fost uh, publicată în urma unei, uh, unui acord cu autoritatea bugetară. Au existat uh, întrebări referitoare la proiectul interoperabilității materialului rulant. De fapt, este ceva ce s-a propus în 2014 deci uh, sumele vor fi prevăzute în 2014 și nu vor, se vor mai face credite în 2015. De asemenea, se presupune că acest proiect se va finaliza în 2014. Deci, în principiu, nu avem nevoie de credite suplimentare. În cazul în care proiectul se va schimba sau se va amâna pentru 2015 în ceea ce privește plățile, Comisia va face un transfer între liniile bugetare în funcție de nevoi. Acesta este uh, ceea ce doream să vă spun pe scurt. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, iar acum are din nou cuvântul raportorul domnul Zile. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru comentarii și întrebări. Aș dori să reacționez la ceea ce a spus uh, Dominic referitor la ERA, Agenția uh, pentru Traficul Feroviar. Dacă ar trebui să angajeze nou personal, ar trebui să preia personal din partea statelor membre. Este o chestiune de flux uh, de lichidități pentru noi capacități. Ceea ce nu pot să înțeleg, să explic din punct de vedere politic, este că dacă autoritatea în continuare oferă certificate și autorizează locomotive, și în același timp le permitem uh, să angajeze nou personal. Este ceva complicat pentru mine, dar mă voi gândi la asta. Și voi încerca să propun un amendament de compromis înainte de septembrie când vom vota. În general, vă mulțumesc tuturor. Cred că pozițiile grupurilor nu sunt atât de diferite uh, cu mici excepții care țin de cheltuieli. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină la diverse? Ba nu, mai trebuie să spun ceva. Termenul pentru amendamente este 19 august 2014. Dorește cineva să ridice un punct la diverse? Se pare că nu este cazul. Sesiunea se încheie și vom continua cu reuniunea coordonatorilor, dar putem să începem cu aceasta în 5 minute.